Euh, Dragi colegi, înainte de a da cuvântul doamnei Georgieva, vreau să vă amintesc că pentru punctul 18, data de, apune, de depunere a amendamentelor, data limită este 26 mai la <clears throat> prânz, adică mâine, la ora prânzului, la 12. Acum trecem uh, la un punct foarte important de pe ordinea de zi, prezentarea priorităților pentru ajutorul umanitar 2012 și astfel o întâmpin. O salut din nou uh, la comisia noastră pe doamna comisar de profil, doamna Georgeva. Subiectul nostru de discuție este dialogul structurat privind programul de lucru al Comisiei 2012. Vă amintiți că acordul cadru semnat între Parlament și Comisie în octombrie 2010 permite comisiilor parlamentare să își prezinte ideile privind inițiativele pe care Comisia ar trebui să le întreprindă în anii viitori. Comisia încă nu și-a prezentat programul de lucru 2012, deci iată un moment oportun pentru a discuta împreună cu doamna Georgeva acele domene și subiecte pe care ar trebui să le uh, aibă în vedere Comisia anul viitor. După ce terminăm uh, această ședință cu comisia. După masă, coordonatorii vor trage concluzii <clears throat> împreună cu doamna comisar și vom vedea ce vom transmite ca și recomandări la conferința președinților privind acest program de lucru al Comisiei pe anul 2012. 12. Așa că dau cuvântul doamnei Georgeva. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Doamnă președinte, onorabili membri, doamnelor și domnilor, mă bucur că mă întorc iarăși la comisia dumneavoastră. Până acum a avut un schimb extrem de fructuos și comentariile dumneavoastră au fost una foarte constructive și utile. De la ultima ședință noastră comună din octombrie am văzut uh, ce s-a întâmplat <clears throat> în lumea arabă, dar și conflicte și dezastre în conflictul din Libia, ce s-a întâmplat în Japonia, acea triplă catastrofă și există încă multe crize care au continuat în Sudan, în Orientul Mijlociu, în Republica Democrată Congo, etc. Și această serie de dezastre cere un răspuns energic al Uniunii Europene în aceste situații de criză. Peste tot unde am călătorit în ultimele luni, fie că m-am deplasat în Yemen, în India, în Thailanda, problema cu granița birmană, în Tunisia sau în teritoriile palestiniene ocupate, peste tot observ că ajutorul umanitar al UE aduce într-adevăr o îmbunătățire semnificativă a vieții multor miilor de cetățeni și că Europa este văzută ca o forță a binelui. Pentru că noi îi apărăm pe cei mai vulnerabili și protejăm, dar și promovăm acele valori care ne ajută să facem lumea să fie mai bună pentru toți. Dar bineînțeles că nu trebuie să dăm dovadă de sau să nu ne culcăm pe lauri, cel puțin în contextul de față, pentru că exact acum ne-am angajat să modificăm, să revizuim politicile și instrumentele noastre în lumina acestor noi provocări. Iar obiectivul meu de astăzi este acela de a trage, de a face un bilanț, de a vedea cum stăm și aceasta punând accentul pe acele priorități pe care le-am discutat ultima dată. Uh, întărirea capacității de răspuns ex post, uh, capacitatea de intervenție, importanța uh, intervenției voluntare și apoi politica. În primul rând, managementul dezastrelor gestiunea dezastrelor. În primul rând, un fapt divers, un lucru care mi-a rămas în minte, o experiență de anul acesta, Japonia. Anul acesta, în martie, trebuia să mă deplasez în Asia pentru a participa la o simulare internațională a unui cu tremuri de 7,5 pe scara Richter, care ar fi fost urmați de tsunami și aceasta în Indonezia. Însă nu m-am dus această simulare, ci m-am deplasat în Japonia, unde știm exact ce s-a întâmplat și pe deasupra a mai existat și acea catastrofă nucleară. Asta ne arată că realitatea este de multe ori, de sute de ori mai neagră în practică decât în teorie. Așa că, din punctul meu de vedere, eu zic că trebuie să accelerăm punerea în aplicare a comunicării noastre de profil privind răspunsul la uh, dezastre adoptată și susținută unanim de statele noastre. Și calendarul vizează revizuirea cadrului juridic, a mecanismelor aferente și a cadrului bugetar pentru a întări reacția UE la situațiile de dezastru. Am lansat consultări publice cu toate părțile interesate majore și în iunie vom discuta aceste rezultate preliminare ale studiului de impact și vreau să vă spun în acest context că apreciez foarte mult și ce faceți dumneavoastră aici la Comisia DV și e vorba mai ales de acel proiect de raport pe care noi le vom prelua. Sunt uh, doritoare să continuăm pe această cale și să fim cât se poate de ambițioși. Ne-ați ajutat foarte mult, mulțumesc pentru sprijinul acordat și sperăm că și în viitor se va întâmpla același lucru. Noi punem accentul pe îmbunătățirea eficienței unui răspuns colectiv, comun, să ne asigurăm că tipul de asistență necesar parvine acolo unde trebuie, la momentul potrivit, într-un timp cât se poate de scurt. Deci ne uh, concentrăm foarte mult pe eficiență, mai ales pe acea împărțire a rolurilor pooling and sharing, mai ales în acest context dificil. Și dacă este să aplicăm acea, acea abordare voluntară, trebuie să ne asigurăm că statele membre au suficiente stimulente pentru ca să pună pe picioare sau să pună în mișcare anumite structuri. Iată de ce trebuie să fim atenți și la partea legată de costuri. Este foarte important să îmbunătățim vizibilitatea acțiunilor noastre. De multe ori facem lucruri excelente, însă nimeni nu știe ce facem noi. Acest uh, accent pe consolidarea capacității de reacție merge mână-mână cu tot ce înseamnă pregătire și prevenție. Noi dorim ca în momentul dezastrelor solidaritatea europeană să meargă mână-mână cu o reacție pe plan național, dar și cu programe naționale de prevenire. Iată de ce încercăm să avem cât mai multe inițiative de acest gen pentru anul 2012, deci pentru anul viitor. Și îmi pare foarte bine că facem acest lucru, pentru că știm că fiecare euro care este investit în activități de prevenire uh, ne scutește de cheltuirea 7 euro în momentul în care apar daune și pagube. În contextul ajutorului umanitar am uh, desfășurat uh, și odată cu comunicarea din 2010 am desfășurat, spuneam, planul de acțiune privind consensul european, la care a contribuit și Parlamentul dumneavoastră prin uh, raportul din proprie inițiativă a doamnei Stifler și Consiliul a contribuit cu propriile concluzii adoptate săptămâna trecută. Toată lumea este de acord că principiile și obiectivele care sunt baza acestui consens rămân la fel de pertinente în prezent și trebuie să ne menținem ancorarea aceasta a intervenției umanitare în principii umanitare separate de politică și separate de agenda de apărare și de politică externă. Trei domenii principale trebuie să fie în atenția noastră eficacitatea, eficacitatea ajutorului, coerența și coordonarea și consolidarea uh, contribuției pe care o are sistemul internațional umanitar. Permiteți-mi să reiau aceste trei aspecte, să le detaliez. Este clar că eficacitatea ajutorului este extrem de importantă. Atunci când cresc nevoile, uh, nu uh, înseamnă că cresc și resursele. Deci trebuie ca fiecare euro cheltuit să fie cheltuit așa cum trebuie. Ne-am dorit ca o coordonare UE să fie într-adevăr o realitate, o mai bună împărțire a sarcinilor, a eforturilor și nu dorim ca cei care se află în focul acțiunii să fie prea finanțați sau cei care se află în dezastru să fie prea finanțați, iar ceilalți să nu primească nimic și invit statele membre să aducă contribuții la această reflexie. Și aici ne referim la revizuirea regulamentului de profil care este preconizată pentru 2011. Am avut un regulament în 2006, însă de atunci au avut loc evoluții instituționale și politice semnificative. Iar baza juridică pentru ajutorul financiar, uh, umanitar, mă scuzați, articolul 14 din uh, Tratatul de Lisabona a schimbat lucrurile. Precum și adoptarea consensului european. Deci trebuie să tragem linie și să vedem ce înseamnă acest lucru pentru noi și să vedem care sunt riscurile și beneficiile legate de această deschidere a legislației noastre. Trebuie să progresăm cu acest ajutor umanitar în Europa și nu să regresăm. Iată de ce vreau să vă spun aici și acum că voi fi foarte prudentă când vine vorba de revizuirea acestui regulament. Vom lansa consultări în următoarele luni cu partenerii din domeniul umanitar, cu statele membre și, bineînțeles, cu Parlamentul dumneavoastră vom efectua un studiu de impact integral care ne va ghida în activitatea noastră. Și dacă facem acest lucru așa cum trebuie, eu mă aștept ca să nu avem o propunere de regulament de la Comisie înainte de începutul anului viitor. Și în acest sens vreau să ne lăsați puțin timp la dispoziție pentru ca să facem lucrurile așa cum trebuie. Pentru că acest exercițiu este diferit sau distinct de ce se întâmplă cu pachetul financiar care vizează viitoarea finanțare a UE și la care mă voi întoarce peste câteva minute. Al doilea sector de activitate important se referă la coerența și consecvența activităților uh, umanitare ale UE în raport cu celelalte politici. Noi respectăm mandatul care ne-a fost acordat, dar dorim ca acest răspuns să fie coerent, consecvent pe plan uh, uman, uh, comunitar. Iar de aceea avem nevoie de o convergență foarte clară și puternică între ajutor umanitar și dezvoltare. Ne revine răspunderea de ne, să ne asigurăm că cei care sunt responsabili cu gestionarea catastrofelor și a dezastrelor au uh, un impact uh, sau își găsesc contraponderea în măsurile similare legate sau luate în domeniul dezvoltării. Să nu uităm că de multe ori după ce uh, ajutorul umanitar sau faza umanitară se încheie, oamenii rămân într-o situație foarte gravă. Deci trebuie să lucrăm cu colegii de la cooperare și dezvoltare pentru a avea această continuitate a acțiunilor noastre și Cotivar poate fi un exemplu excelent care să ne arată că putem să avem o abordare globală, holistică în ce privește politica de reconstrucție și dezvoltare. Împreună cu comisarul Pibalx recunoaștem că această temă trebuie să fie în centrul cooperării. Trebuie să concepem un cadru politic care permite o intervenție mai eficientă în contextul de tranziție. Un al treilea punct este consolidarea contribuției la sistemul umanitar internațional. Suntem un donator umanitar și este clar că avem obligația de a avea un impact major asupra influențării priorităților umanitare. Dacă am înțeles bine, ieri a făcut o prezentare Andrew Mitchell Împărtășesc obiectivul central care a reieșit din revizuire. Sunt, e nevoie de un leadership mai puternic și de alinierea obiectivelor. Cred că ar trebui să edificăm un proces cu un consens internațional similar cu consensul creat în jurul ă, obiectivelor mileniului, concept care să ne călăuzească misiunea umanitară. Aș fi foarte interesată să aud contribuția dumneavoastră. Avem o oportunitate nemaipomenită. Anul viitor se împlinesc 20 de ani de la crearea biroului, oficiului pentru coordonarea afacerilor umanitare și putem să profităm de această aniversare pentru a reflecta la trecut și pentru a vedea cum putem consolida obiectivele umanitare. Un al treilea obiectiv al portofoliului meu este de a, a constitui un corp de voluntari 20% dintre cetățenii europeni sunt implicați în activitățile voluntare și constatăm atunci când apar dezastre că oamenii sunt gata să, sare, să sară în ajutorul semenilor lor. În 2010 uh, am adoptat o comunicare în care am spus că ar trebui să începem cu o fază pilot în așa fel încât 2000, uh, în 2011 să avem un uh, corp de voluntari care să poată să fie desfășurat. Până în luna iunie vom pune pe roate faza pilot am întreprins consultări și uh, pe baza a ceea ce am învățat vom prezenta o propunere legislativă în 2012. Uh, a patra prioritate este consolidarea asistenței alimentare. Este clar că au trecut uh, vremurile în care prețurile la alimente scădeau la ora actuală, prețurile la, alimentare, la alimente cunosc un trend ascendent. Odată cu schimbările climatice și presiunile care provin uh, din uh, creșterea numărului uh, persoanelor din clasa mijlocie, nu ne putem aștepta să evităm această amenințare. Iată de ce securitatea alimentară a celor mai săraci este o chestiune centrală. Am fost foarte angajați în uh, modernizarea convenției cu privire la ajutorul alimentar și vă pot spune că suntem în primele rânduri în ceea ce privește această convenție. Am uh, realizat progrese în privința obiectivului central al convenției și anume ca ajutorul alimentar să fie un instrument care să poată fi aplicat fără intervenția lobby-urilor locale. În una Europeană am hotărât că surplusurile agricole nu vor fi ajutoare alimentare și am făcut lobby și în alte țări. Canada uh, adoptă acțiuni similare și Statele Unite au făcut de asemenea pași foarte pozitivi. O chestiune centrală este aceea a nutriției și suntem dornici să realizăm progrese în acest domeniu politic. Aș vrea să mulțumesc Parlamentului pentru interesul pe care îl manifestă pentru subiectul nutriției. Aș vrea să mulțumesc colegilor care au lucrat la acest subiect Salut uh, munca făcută de Gabriela Zimmer în acest domeniu al nutriției. Dați-mi voie să conchid spunând că se discută acum uh, contextul pentru cadrul financiar multianual. Comisia va face propuneri până la sfârșitul lunii iunie a face propuneri pentru a se putea lansa negocierile interinstituționale. Care este poziția mea în privința acestor patru priorități? Este clar că suntem confruntați cu presiuni foarte mari în ceea ce privește finanțarea care stă la baza activității noastre. E clar că bugetul actual nu este suficient și An de an trebuie să facem apel la banii din rezerve. Eu, una, vin dintr-o tradiție a responsabilității bugetare. Filozofia aceasta spune că trebuie să fim foarte prudenți, mai ales când uh, cetățenii țărilor noastre sunt într-o situație dificilă. Eu pledez pentru următoarea abordare a bugetului. Vrem să furnizăm finanțare în așa fel încât să răspundem la nevoile oamenilor. Asta înseamnă circa un miliard de euro pe an. Și în al doilea rând, vrem să ne asigurăm că avem o rezervă la care putem apela atunci când nevoile depășesc mult capacitățile și asta s-a întâmplat în 9 ani din ultimii 10 ani. Ori unde m-am dus în țările membre și în țările din afara Uniunii Europene, am văzut foarte clar că Europa și-a câștigat respectul cetățenilor europeni. 80% dintre ei sunt în favoarea activității noastre și, de asemenea, respectul tuturor celor care sunt afectați de crize și dezastre în întreaga lume. Asta pentru că suntem pentru solidaritate. Din punctul nostru de vedere, asta trebuie făcut însă lumea actuală devine din ce în ce mai complexă și mai fragilă și este important să contribuim la stabilitate, stabilitate pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc și aștept uh, observațiile dumneavoastră. Mulțumesc. Dau cuvântul deputaților și îmi dau întâi cuvântul mie, cerându-mi în același timp să fiu concisă. Doamnă comisar, ați anticipat deja o serie de întrebări pe care voiam să le pun. Ar trebui să revizuim regulamentul asupra ajutorului umanitar, care datează din 1996. Revizuirea aceasta trebuie să facă conform consensului, umanitar asupra, consensului internațional asupra ajutorului umanitar. Credeți că anumite state ar putea să revizuiască principiile și obiectivele? În ceea ce privește legătura între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare, uh, legătura aceasta este în continuare o prioritate. Vrem să asigurăm flexibilitatea și complementaritatea dispozitivelor existente în uh, faza de dezvoltare. Aș vrea să știu care este părerea Comisiei în perspectiva viitoarelor perspective financiare și în ceea ce privește revizuirea regulamentului finan- uh, umanitar. Ați organizat o reuniune cu partenerii pentru a pregăti propuneri legislative care revizuiesc protecția civilă din Uniunea Europeană. Se pare că statele membre sunt pentru crearea unei capacități de reacție urgentă a Uniunii Europene bazată pe resurse prea angajate ale Statelor Unite și uh, care să fie puse la dispoziție uh, de către Statele Unite. Cum ne, cum ne asigurăm că uh, statele membre pun la dispoziție aceste resurse? Am putea avea în vedere cofinanțarea mijloacelor de transport și așa mai departe. Și trec acum la o altă întrebare. Eventual ascultăm mai întâi două, trei întrebări. Doamna Crețu. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezență. Știți că este important pentru noi să avem acest dialog structurat și vă apreciem disponibilitatea. În uh, numele membrilor uh, socialiști din această comisie, aș vrea să uh, pun accentul pe monitorizarea ajutorului în 2012. Toate ideile pe care le-ați menționat sunt foarte bune, sunt idei care ar trebui dezvoltate. Cât privește comunicarea din 2010 uh, către un uh, răspuns uh, la dezastre mai puternic, am dori să veniți cu o propunere legislativă în 2012. O propunere cu privire la crearea capacității de protecție civilă, creșterea previzibilității și îmbunătățirea mecanismelor actuale de protecție civilă. De asemenea, ar trebui să se clarifice dispozițiile Uh, cu privire la coordonarea uh, Serviciului uh, de European de Acțiune Externă pentru gestiunea intervențiilor externe. Vrem de asemenea să se îmbunătățească monitorizarea consensului umanitar și să se introducă pregătirea profesională în privința consensului, mai ales uh, pentru diplomații statelor membre și diplomații uh, organismelor militare. Vrem să existe o strategie de diseminare pentru abordarea europeană în acest domeniu. De asemenea, suntem pentru revizuirea regulamentului uh, cu privire la ajutorul umanitar și vrem să se adopte măsurile ca acte delegate, având în vedere că prevederile financiare ar trebui să fie uh, suficiente pentru a face uh, față crizelor. În ceea ce privește corpul uh, de voluntari, ar trebui să aibă obiective umanitare stricte, să se limiteze la intervențiile în cazul dezastrelor uh, naturale, la intervențiile în situațiile de tranziție și uh, să se asigure tranziția de la etapa de sprijin umanitar la faza de dezvoltare. Suntem de asemenea pentru uh, susținerea reducerii dezastrelor în țările în curs de dezvoltare și aș vrea să fac o ultimă propunere. Aș vrea să aveți în vedere situația din uh, noile state membre. Printre noile state membre, numai Ciprul și-a îndeplinit uh, angajamentele și cred că este o problemă de cultură în țările noastre ar trebui să creștem uh, sensibilizarea în ceea ce privește dezvoltarea în uh, aceste țări. Poate că am putea organiza anul viitor uh, reuniuni în noile state membre, nu doar cu guvernele, ci și cu ONG-urile din aceste țări. Sper că colegii noștri vor înțelege importanța dezvoltării. Este clar că statele din nordul Europei au altă mentalitate față de statele din sud. Mulțumesc, doamnă Crețu. Doamna Keller are cuvântul. Ciprul a contabilizat diferit finanțarea uh, ajutorului pentru cooperare. Aș vrea să vă mulțumesc, doamnă Georgieva, pentru că v-ați prezentat programul de activitate. Mă bucur că lucrați deja la uh, faza post-dezastru și mă întreb dacă există vreo comunicare care ar fi uh, avută în vedere în așa fel încât să vedem și care sunt rezultatele acestei dezbateri. Mă întrebam de asemenea dacă, având în vedere că anul trecut au, s-au registrat multe dezastre, dacă s-au desprins anumite învățăminte, dacă s-a tras concluzia că în viitor ar trebui acționat altfel. Am uh, discutat despre cazul uh, libian. S-a pus uh, problema dacă nu ar trebui să existe asistență umanitară dincolo de protecția militară. Ce părere aveți despre cazul Libiei? Sunteți de acord cu această propunere sau nu? Și, în sfârșit, ați menționat eficacitatea ajutorului. Va avea loc în curând o întâlnire a Busan. Care credeți că ar trebui să fie aspectele discutate din punctul de vedere al uh, ajutorului umanitar? Vă mulțumesc. Domnul Svensson are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. E întotdeauna încurajator și impresionant să o asculți pe doamna comisar. Vă mulțumesc pentru prezență. M-am bucurat să vă aud că sunteți pentru solidaritate și pentru progrese în ceea ce privește ajutorul umanitar. Ce părere aveți despre coordonarea între ajutorul umanitar și uh, ajutorul pentru dezvoltare care este orientat uh, pe termen mai lung? Aș vrea, domnule comisar, să ne spuneți care sunt planurile concrete în ceea ce privește coordonarea diferitelor tipuri de ajutoare pentru a nu exista un decalaj între ajutorul umanitar și ajutorul pentru dezvoltare și pentru a limita consecințele negative ale unui astfel de decalaj. Doamnă Georgieva, vă propun să răspundeți. Thank you very much for the, uh... Mulțumesc pentru întrebări și comentarii. În legătură cu ceea ce spunea doamna Stifler, avem un regulament, cel din 96, care continuă să-și facă treaba am analizat și ne-am dat seama că din perspectiva principiilor, a obiectivelor, ne face viața mai ușoară. E un regulament bun. Sigur că putem să mergem mai departe în lumina dezvoltărilor instituționale, ultimelor modificări, a apariției noilor donatori și a noilor sarcini care uh, apar în cale, dar trebuie să facem aceste schimbări foarte încet, prudent, pentru că de fiecare dată când deschidem un nou capitol, lucrurile pot duce la schimbări care nu sunt în mod uh, necesar constructive și uh, pozitive. Ceea ce constatăm în unele state membre, din mai multe motive, este faptul că există o abordare, cea mai importantă abordare este cea bazată pe nevoi. Să vedem ce înseamnă acest lucru. Ei bine, noi nu ținem cont de religii, de apartenență religioasă, de convingeri politice și singurul lucru care ne uh, orientează este uh, alinarea suferinței oamenilor. În acest fel, noi, europenii, obținem două, atingem două obiective importante. Sigur că, în primul rând, ajutăm oamenii aflați la necaz și contribuim la securitate și stabilitate în lume dar în al doilea rând uh, dăm un exemplu celorlalți. Asta înseamnă, spunem noi, ajutorul umanitar. Nu este un instrument uh, politic, nu este un instrument de cumpărare a voturilor, nu este un instrument de modificare a convingerilor nimănui, ci ne propunem doar să ajutăm oamenii atunci când aceștia au nevoie. Iar acest principiu este acela că trebuie să protejăm. Am fost în Rusia în urmă cu câteva zile și m-am întâlnit cu ministrul pentru situații de urgență, domnul Șoigud, și cu ministrul de externe și rușii mi-au spus că ajutorul umanitar nu trebuie să fie politizat. Ei au avut experiențele proprii în trecut neplăcute care i-au uh, convins de acest lucru. Acesta este unul dintre riscurile uh, foarte importante care trebuie evitate. Unii pot să spună, haide să punem totul în, același, în aceeași galată și politica externă, politica de apărare, ajutoarele umanitare, sigur că obiectivele ar fi bune, însă mijloacele, și știm că uneori sau cel mai adesea Drumul spre paradis este pavat cu bune intenții. Noi trebuie să ne asigurăm că dacă redeschidem acest regulament, dacă încercăm să reformăm acest regulament, vom uh, avea o strategie foarte clară și vom ști exact cum uh, să procedăm să facem progrese. progrese. În ceea ce privește ceea ce uh, spunea doamna uh, Crețu. Noi trebuie să ne gândim acum deja la uh, rezultatele uh, care vor uh, începe să apară în 2012 și nu la o bilanță pe 2011. lucrăm independent și uh, căutăm neutralitatea, dar suntem așa parte a uh, Uniunii Europene. Uh, avem diverse complementarități cu instrumentul pentru stabilitate, cu instrumentele pentru dezvoltare și în acest context instrumentul pentru stabilitate am constatat că e destul de flexibil putem foarte ușor să conectăm activitatea noastră cu a lor. Nu e cazul cu finanțarea pentru dezvoltare, pentru că acolo proiectele au nevoie de mult timp pentru pregătire, de mult timp pentru punere în aplicare și ne lovim din nou de acel decalaj, decalaj menționat aici. Într-o lume ideală ar trebui să avem timp de tranziție chiar dacă nu e vorba de un instrument nou, instrumentele existente ne permit să extindem uh, baza financiară <clears throat> iar în ceea ce privește întrebarea cred că tot doamna Crețu și domnul Svensson au spus, uh, s-au referit la felul în care putem îmbunătăți activitatea în domeniul bugetar și financiar. Părerea mea este că, în primul rând, avem nevoie să creăm un spațiu financiar pe componenta de dezvoltare, un spațiu flexibil care să ne permită o acțiune rapidă. În al doilea rând, trebuie să creăm uh, mecanisme de încurajare a specialiștilor, a experților care să lucreze împreună, dacă e nevoie, de exemplu, de uh, evaluări de impact uh, redactate în comun, atunci trebuie ca oamenii să lucreze împreună, atât la evaluare cât și la planificare și trebuie să avem apoi o definiție a felului în care se poate lucra împreună la punerea în aplicare. Eu am lucrat pe partea de dezvoltare. Cei de acolo cred că cei cu ajutoarele umanitare uh, vin doar în situații de urgență și nu înțeleg uh, că și noi contribuim la eliminarea cauzelor sărăciei pe de altă parte cei de la dezvoltare sunt percepuți ca lenți birocratici. Cu fostul meu șef, președintele Zelic, am încercat să încurajăm atingerea de obiective comune în situații delicate, precum cele post-dezastru sau post-criză. Trebuie să reunim aceste uh, comunități. Apropo, ultima, uh, ultimul raport al Băncii Centrale Europene se referea la uh, acest aspect. Trebuie să avem un răboj pe care să putem trece cele mai bune modalități de răspuns la situațiile delicate, situațiile de criză. din punct de vedere financiar, pentru cetățenii noștri, eu mi-am luat răspunderea că banii cheltuiți pentru uh, ajutare umanitare sunt cheltuiți pentru a salva vieți. Nu se pot folosi acești bani pentru a uh, educa, uh, pentru a uh, investi în educația copiilor. lucrurile nu se petrec așa. Deci, ca să rezum, trebuie să planificăm împreună, trebuie uh, să, uh, ca profesioniștii, specialiștii noștri să lucreze împreună în echipe mixte și ne trebuie de asemenea o responsabilitate comună pentru a atinge scopurile comune. În prezent avem 60 de milioane de la fondurile umanitare, 100 de milioane de la fondurile de dezvoltare, un moment uh, foarte propice pentru a ne uh, uh, reuni specialiștii, activitățile și bugetele. Eu trebuie să duc, de exemplu, alimente într-o anumită zonă. Nu trebuie să plătesc, să dau acolo bani pentru ca ei să-și cumpere alimente. Pentru că Cred că am putea găsi căi mai bune pentru a obține uh, rezultate. În ceea ce privește obiectivele, în primul rând, trebuie să acționăm și în domeniile care nu au nevoie de un cadru legislativ uh, specializat. ne, uh, avem deja platforma pe baza căreia să uh, integrăm atitudine prezente în diverse state membre. Când venim la dumneavoastră, dumneavoastră veți spune asta avem să vă oferim pe baza uh, angajamentelor statelor membre pentru a forma o forță de intervenție. Acestea sunt decalajele și iată cum ne propunem să le umplem, să le uh, acoperim. Am putea încuraja statele membre să uh, depășească aceste decalaje prin acordarea de fonduri sau putem avea mai multe uh, Uh, active uh, deținute în comun care să poată fi puse în acțiune. Sigur că avem nevoie de uh, sprijinul noastră, veți fi implicați în proiectarea acestui sistem și trebuie să creăm un sistem care să funcționeze. Pentru că 93% dintre oameni ne-au spus că doresc ca Europa să acționeze unită în fața dezastrelor. Și trebuie să putem răspunde la această chemare, la această provocare. Uh, doamna Crețu vorbea despre diviziunea muncii cu Serviciul de Acțiune Externă în cazul uh, dezastrelor majore. Atunci când uh, lovește un dezastru, noi trebuie să fim primii la fața locului. Trebuie să uh, oferim ajutoare umanitare prin intermediul protecției civile, să înființăm, dacă este necesar, un mecanism de coordonare pentru statele membre ca acestea să poată să își desfășoare uh, efective în teren, iar dacă e vorba de un uh, dezastru din afara uh, Uniunii externe, trebuie să colaborăm cu Serviciul de Acțiune Externă pentru uh, a ne coordona activitățile, pentru că uh, și ei au un rol în acest, uh, în acest sens. Noi știm ce avem de făcut, noi știm cum să ne uh, achităm de îndatoriri. Astăzi de dimineață am fost întrebată dacă nu cumva ar trebui să existe o singură, o unică uh, cameră de comandă pentru răspunsul la, de, la criză, indiferent de tipul de criză despre care vorbim. Și pe baza celor văzute în statele membre, în Statele Unite, în Rusia și în alte țări, Răspunsul meu este nu. Avem nevoie de un sistem de coordonare pentru o protecție civilă și ajutare umanitare separat. pentru că cei care uh, iau aceste decizii, iau primele decizii, sunt cei care intervin primii la... Sigur că e nevoie și de o, un centru de comandă politic și militar la care noi să putem să ne uh, branșăm atunci când e vorba de crize politice sau militare care au și o componentă umanitară. Dacă vă amintiți, președintele Obama a făcut anunțul despre moartea lui Bin Laden din uh, centrul uh, de criză din uh, Casa Albă. Însă există și un alt centru de coordonare care uh, se află separat de acest, uh, de, de, de primul, și care este dedicat uh, coordonării efortului uh, de intervenție umanitară. Acesta este Uh, ține de răspunderea USAID. Um, în alte state, gestionarea crizelor uh, se face în mod mai avansat, uh, protecția civilă are propriul centru de comandă, celula de criză este altceva, dar coordonarea uh, ajutorului umanitar se poate, uh, uh, se poate realiza în funcție de acel centru principal de comandă. Și cred că aceasta este abordarea pe care ar trebui să o adoptăm și noi. Cred că e nevoie de mai multă pregătire profesională, mai ales pentru oamenii care sunt foarte importanți pentru noi, militarii, comunitatea celor din ajutorul pentru dezvoltare. Vă spun că uh, în momentul de față suntem copleșiți uh, de muncă. Uh, oamenii din departamentul meu sunt morți de oboseală. Lucrăm foarte mult pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut. Și aici iarăși ajungem la problema resurselor. Lumea se schimbă, frecvența și intensitatea dezastrelor a crescut în ultima vreme și dacă vrem să ne facem datoria, trebuie să recunoaștem că nu avem destul, uh, destule resurse. Noi facem ce putem, dar trebuie făcut mai mult. În ceea ce privește modificarea uh, regulamentului, în ceea ce privește uh, timpul de răspuns, e nevoie de mai multă flexibilitate. Fiecare criză este diferită, nu așa? În ceea ce privește acel corp de voluntari, suntem foarte prudenți cum uh, facem pași înainte, pentru că vrem să ne asigurăm că ceea ce vom propune în acest sens umple într-adevăr o, uh, o necesitate. Legislația uh, este o prioritate, legislația privind prevenirea este o prioritate și vom reveni cu o propunere legislativă în acest sens. Mulțumesc pentru sugestia de a face ceva pentru noile state membre, mai ales că uh, și eu sunt dintr-un nou uh, stat membru. Le-am spus celor din Bulgaria să nu vină la mine cu 0,15% pentru că trebuie să facem progrese în acest, uh, în acest sens. Încă nu suntem uh, acolo, dar vom ajunge. În ceea ce privește rezultatul dezbaterii, am, am vorbit deja despre post-dezastru, acum despre lecțiile învățate. Sigur că ne gândim de fiecare dată ce a însemnat uh, pentru noi, ce am făcut și ce am fi putut să facem ne îmbunătățim în permanență organizarea muncii. Foarte multe din aceste lecții învățate se vor reflecta în viitoarele răspunsuri la dezastre. Dacă mă întrebați ce am învățat personal, care sunt cele mai importante lecții, păi unul ar fi că atunci când activăm într-o situații de criză complexă, trebuie neapărat să ne coordonăm cu statele membre și Europa trebuie să acționeze ca unul, pentru că nu avem uh, timp și uh, nu e bine să uh, îi criticăm pe alții că nu sunt în stare să se coordoneze dacă nu ne putem coordona între noi. În al doilea rând, trebuie întotdeauna să fim atenți uh, la cei mai vulnerabili oameni, nu neapărat la cei care țipă mai tare. Chiar acum, uh, în ultima vizită în uh, teritoriile ocupate din Palestina, am văzut că 62% din Cisjordania uh, reprezintă teritoriu care nu a primit atenția din partea uh, mass media, dar aici uh, trăiesc, trăiește o populație de beduini care are nevoie în cea mai mare măsură de ajutor. Deci data viitoare trebuie să vedem care sunt cei mai vulnerabili oameni și să intervenim în favoarea lor. Ei n-au pe nimeni care să le, să le poarte uh, doleanțele și de aceea trebuie căutați și găsiți. De asemenea, în ultimul an am uh, observat, oricât ar părea de uh, banal, trebuie întotdeauna să ne pregătim pentru imprevizibil, pentru ceea ce nu poate fi prevăzut, pentru că acum, de curând, la Washington, uh, m-am oprit dintr-un discurs, discurs la Washington. În ultimele 14 luni de când sunt comisar, am văzut toate dezastrele posibile, cu excepția unei comete care să lovească pământul. Sper să nu se întâmple asta, să batem în lemn, dar întotdeauna uh, dezastrele sunt diferite și când crezi că ai văzut ce era mai rău, apare ceva încă și mai grav, cum a fost uh, Japonia. Îmi pare rău că poate mă întind prea mult, dar <laughs> trebuia să-mi puneți această întrebare pentru că uh, mi-aduce foarte multe amintiri la suprafață și gânduri. E foarte important să uh, recunoaștem faptul că cooperarea nu este unidirecțională de la țările dezvoltate către cele în dezvoltare. Nu mai este așa. În această lume în care trăim, cooperarea trebuie să fie cu dus și întors. Anul acesta, celulele mai uh, mari dezastre au lovit țări foarte dezvoltate, Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă, Japonia și au fost uh, pe punctul de a le îngenunchea. Japonia nici nu știa cum poate să primească ajutor pentru că niciodată n-a fost pusă în această situație. De aceea trebuie să fim atenți și la acest aspect. În ceea ce privește uh, intervenția militară din Libia, poziția noastră e foarte clară. As, ajutoarele umanitare se vor, uh, vor fi legate de mijloacele militare numai ca uh, ultim resort. Pentru că atâta vreme cât avem acces, uh, vom putea să uh, livrăm ajutoare umanitare. Când nu vom mai putea intra acolo, vom apela la armată. Dacă pierdem modalitățile de acces, atunci vom cere asistență militară. Uh, sub comandă civilă, de exemplu, se pot efectua intervenții militare, de exemplu, evacuări uh, de, convo- uh, de convoaie sau convoaie organizate în Pakistan pentru uh, livrarea de ajutoare umanitare. În ceea ce privește UFOR, mandatul acesteia este limitat de rezoluția ONU care spune că nu trebuie să calce niciun bocan militar în zonă. Asta înseamnă că trebuie să protejăm accesul militanților ehm, eh, lucrătorilor umanitari, pentru că militarii nu au ce căuta acolo. Gândiți-vă cum putem ajuta Misrata fără ajutor militar. E vorba de un oraș de 500.000 de oameni. Cine îl poate apăra? De aceea suntem recunoscători că Națiunile Unite au aprobat în unanimitate rezoluția care uh, salvează vieți uh, la Benghazi. Dar, atâta timp cât putem ajunge acolo, trebuie să facem tot ce ne stă în putință să nu apelăm la armată. Armata este, uh, uh componenta militară este, este ultimul resort. Poate că mai era... la, la ultima întrebare nu am înțeles foarte bine ce ați vrut să spuneți, așa că dacă doriți, putem după întâlnire să, să mai stăm de vorbă. Nu, era vorba despre întâlnirea care se apropie de la Busan în legătură cu eficiența ajutoarelor umanitare. Da, din punct de vedere a ajutoarelor umanitare există două probleme cu eficiența. Unul Eh, multiplicarea instrumentelor de livrare. E vorba de agenții ONU și ONG-uri și de cum trebuie să creăm un mediu bun pentru ca acestea să coopereze și să nu se suprapună aceste activități, să nu facă toată lumea același lucru. Și în al doilea rând, două foarte important pentru noi, această problemă a felului în care ne putem Uh, extinde aria de uh, ajutorare, de intervenție prin conectarea aspectelor umanitare de uh, pârghile pe care le avem pe componentul de dezvoltare. Anul trecut am cheltuit 1,1 miliarde. Am ajuns la uh, cam 140 de milioane de oameni care le-am dat alimente, uh, apă, adăposturi. Cu cât mai mulți uh, oameni uh, atingem, cu atât mai eficienți suntem. Merci beaucoup. Je vais à présent passer la parole. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Görens acum. Mulțumesc primul rând, trebuie spus că departamentul doamnei Georgeva se dovedește foarte eficient. Europa este extrem de prezentă, de vizibilă, de reactivă și eu merg încă și mai departe cu întrebarea mea. Este firesc ca să fiți așa de reactivi și de prezenți. E normal? Este natura funcției dumneavoastră. Uh, numărul de catastrofe nu poate fi prevăzut. De fapt, natura acestora nu poate fi prevăzută, dar sunt și catastrofe care pot fi prevăzute pe termen lung. Și mă refer aici la tot ce înseamnă foamete. Și îmi pun întrebarea legată de posibilă valoare adăugată a intervenției UE în acest sector. Mă gândesc la Africa de Vest. Problema siguranței alimentare în această, regiona, în această regiune trebuie adoptată la nivel regional. Și știm bine ce se întâmplă în Nigeria, care are foarte mulți locuitori și este clar că într-un spațiu de liberă circulație, vecinii mai bogați ai Nigeriei ar putea să uh, profite de puterea lor de cumpărare pentru a uh, cumpăra hrană și lipsind această uh, țară de resursele, ța, resursele ța, sale. Ne-ați vorbit despre inițiative, însă se poate ca uh, la un moment dat anumite țări să nu poată să-și mai satisfacă nevoile minime în materie de alimentație. Acum, din punct de vedere practic, înainte ca primii colonizatori să nu sosească în Sahel, acolo exista o tradiție de stocare, de depozitare a hranei, care preconiza trei ani de secetă în continuu, consecutivi. O astfel de politică împiedica practic orice fel de catastrofă alimentară. Deci, Mă refer aici la uh, nivelul despre care vorbim. Este clar că nivelul național nu este suficient. Deci trebuie să acționăm la scară regională. Să se acționeze la scară regională. Însă, în Europa, țările mari, Franța, Germania, Regatul Unit, acolo, bineînțeles, sunt țări mari, dar uh, în Europa, cum poate Europa să intervine ca și actor regional cum veți acționa? Cred că este nevoie de un parteneriat strategic. E nevoie ca un astfel de ajutor alimentar într-o astfel de regiune să fie acceptat de țările de acolo, că sunt 10, că sunt 15 și trebuie spus lucrurilor pe șleau. Dacă aceste lucruri și condiții nu sunt acceptate, adică dacă nu sunt atenți pentru a preveni condițiile unei catastrofe alimentare, dacă ei nu își asumă această răspundere, atunci uh, trebuie să sufere consecințele. Știu că este un subiect delicat și dificil, însă aș avea o sugestie. Am putea oare să organizăm un exercițiu de simulare cu departamentul dumneavoastră, dar și cu cel al comisarului Bibalx, eventual și cu comisarul de Gurt, ca să vedem cum putem să avem mai multă siguranță. Asta nu înseamnă că vom preveni toate catastrofele, ci măcar o parte din ele. Și este clar că nu veți primi niciun fel de premiu sau coroniță pentru că catastrofele acestea tăcute nu prea sunt uh, pe placul presei, dar, dar mă întorc și spun că am putea să avem o reflexie strategică și eventual următoarele întâlniri să avem un document de lucru și să vedem cum putem ca cele trei directorate generale pe care le-am menționat să se uh, își unească forțele pentru a avea uh, această reflexie strategică pe marginea prevenirii catastrofelor și dezastrelor. Iată ce vroiam să împărtășesc cu dumneavoastră. <clears throat> Doamna președintă, cred că este o sugestie excelentă. Doamna Teoharu să are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, Respect foarte mult uh, activitatea dumneavoastră și apreciez abordarea dumneavoastră. Cred că suntem pe aceeași lungime de undă, în general. De asemenea, sunt și eu de acord că politizarea este un risc major pentru ajutorul umanitar. Sunt de acord, deci. Ați vorbit despre Barack Obama, care urmărea atacul asupra lui Bin Laden din camera de comandă. Însă când vine vorba de ajutorul umanitar, singurul lucru vizibil sau pe această parte a ajutorului umanitar ne puneam întrebări legate, da, pregătirea corpului pentru riturile de doliu și eventual aruncarea lui mare apoi. Uh, însă uh, mai sunt și alte elemente legate tot de tradiții, tot de cultură. În Africa se spune că și făcând aluzie la uh, primii pastori propovăditori care veneau cu Biblia, spuneau, uh, ați venit cu Biblia și ne-ați luat pământul am rămas cu Biblia și ați plecat cu pământul nostru. E nevoie de un mecanism independent, cum a spus doamna Stifler, pentru ca să avem un ajutor umanitar în timp de criză, atunci când situațiile cronice, dezastruoase, de foamete apar. E vorba de situații care pot fi prevăzute. Altele, în schimb, nu. Oricum există acest risc de politizare a ajutorului umanitar și nu unul scăzut. Apoi, sunt țări cum este Ciprul. Dacă contestați rolul pe care îl joacă această țară, și mă refer la observația doamnei Keller, puteți să nu iubiți o țară, puteți să nu iubiți o situație, să nu apreciați o situație, însă Ciprul este o țară ocupată Cipru face ceea ce face pentru că crede că poate și trebuie să facă ceea ce face. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Georgeva. En même temps, puisque il n'y a plus de demande de parole. Mulțumesc. Da, domnul Görens ne-a invitat să accentuăm anumite lucruri. Este adevărat că numai discuțiile nu sunt suficiente. Trebuie să vedem modul în care țările pot să pună cap la cap resursele pe care le au pentru a putea cumpăra în comun anumite rezerve alimentare. Când vine vorba de restricțiile la export, zicem o țară cum este Rusia, care ia o astfel de hotărâre, putem să spunem, da, dar cu excepția, dar să nu atingeți fondul alimentar. Am făcut anumite lucruri. Anul trecut a existat un risc sporit de foamete în Africa subsahariană, în Nigeria, Mali, nordul Algeriei. E vorba, că, e, e vorba de e, um, o catastrofă absolut invizibilă, tăcută, de care n-am auzit nimic dar uh, sunt lucruri care au putut fi cumva anticipate și am putut să facem ceva. Este adevărat că trebuie să avem o perspectivă multiplă. Am început să reflectăm la modul în care putem să abordăm problema siguranței alimentare împreună cu comisarul Pibals și pentru cel pentru agricultură. Și e bine să-l implicăm și pe domnul de Gucht. Aveți dreptate. Vom uh, reflecta și vom reveni cu informații. Exemplu cu Obama. Cred că asta arată de ce e nevoie ca lucrurile să fie separate. Nu este o glumă. Este adevărat că există operațiuni militare și politice și altele cu caracter umanitar pentru salvarea vieților omenești. Sunt lucruri separate, implică lucruri separate. Sunt foarte mândră de faptul că comisia noastră a, ne-a ales pe mine și pe domnul Pibalx ca reprezentanți provenind din țări care nu avem o mare tradiție cu ajutorul umanitar și poate avem o anumită doză de obiectivitate. Și poate că asta ne dă un anumit statut în anumite regiuni Uh, și în anumite situații, asta și în perspectiva trecutului și experienței noastre, oricum, dacă vrei să fii, să fii, să fii luat în serios, serios, nu este suficient să știi să mobilizezi lumea, trebuie să fii uh, consecvent și să-ți respecti propriile principii și este exact ceea ce noi dorim să facem. Mulțumesc foarte mult! Următoarea ședință DV, marți, 4 iunie, de la ora 12.13 la ora 18.13. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru că ați venit printre noi. Sunteți plină de energie și foarte constructivă. Mulțumesc foarte mult, doamnă Georgieva, și pe foarte curând, sperăm. Alors, euh, cette réunion se termine. Se încheie ședința noastră. Continuăm cu ușile închise. Schimb de opinii cu doamna Malone de la DG ECO, Comisia, privind renegocierea Convenției de privind ajutorul umanitar 99 și apoi o ședință a coordonatorilor. Vă rog să părăsiți în liniște sala. în această sală nu pot să fie prezenți decât deputații, asistenții, personalul de la grupurile politice și funcționarii de la Secretariatul Parlamentului și Consiliul și Comisia. Așa că invit pe toate celelalte persoane care nu au fost citate aici să părăsească în liniște sala pentru a putea să ne continuăm lucrările. Vă mulțumesc pentru înțelegere.